Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf mit der, mit den letzten, mit der letzten Sitzungswoche der Haushaltskontrolle. Ich begrüße Sie sehr herzlich und Permiteți-mi să vă salut pe toți. Bună dimineața. Vom începe cu adaptarea ordinii de zi. Observ că nu există nicio dorință de modificare, așadar adoptăm uh, astfel ordinea de zi. Doresc să vă atrag atenția care este regimul de interpretare cu uh, limbile disponibile și că ședința este transmisă pe internet. Domnul Piper, din partea PPE-ului, ca uh, a, s-a retras și PPE-ul trebuie să uh, trimită pe altcineva în locul său. Cu aceasta am uh, terminat comunicările președinției și la al treilea punct de pe ordinea de zi uh, avem de-a face cu raportul special al Curții Europene de Conturi. Este vorba despre abordarea hotspot în Grecia și Italia Raportorii noștri sunt doamna Chinichi și domnul De Jong. Uh, domnule Vesper, că aveți cuvântul pentru a vă prezenta raportul. Thank you, Madam Chairman. It is my pleasure to present to you today this special report. Uh, bună dimineața! Este o bucurie pentru mine să prezint acest raport în ceea ce privește răspunsul lui la criza refugiaților, abordarea hotspot. În lumina uh, creșterii migrației în 2014, uh, 2015 și 2016, Curtea a decis să uh, sublinieze un uh, aspect important și anume abordarea hotspot, așa cum a precizat și Comisia în comunicarea sa și în agenda corespunzătoare. Am evaluat această abordare în Italia și Grecia de la momentul când a fost anunțată prima dată, în mai 2015, în agenda, până la sfârșitul verii din 2016. <clears throat> Ne-am concentrat pe două întrebări esențiale. În primul rând, hotspoturile necesare au fost, uh, nu, în primul rând, locul în care au fost uh, amplasate hotspoturile necesare, în cont deci capacitățile necesare pentru a aborda nevoile uh, care existau Um, și, de asemenea, ținând cont de proceduri de monitorizare esențiale. De asemenea, monitorizarea fluxurilor de migrație, identificarea și înregistrarea migranților și amprentarea acestora. Hotspoturile sunt o componentă cheie a procesului uh, de management al uh, lanțului de migrație. Agențiile europene și statele membre trebuie să colaboreze și să depășească provocările comune atunci când vine vorba de implementarea acestei abordări comune. Dacă acest lucru nu se realizează, atunci întregul sistem de migrație european ar putea să colabeze. Pe parcursul activității noastre am spus că se poate declar că abordarea hotspot reprezintă un sistem specific situat într-un context politic ceva mai larg deciziile depășesc abordarea hotspot în sine, care câteodată poate să um, afecteze modul de funcționare al acestor centre. Este foarte important să subliniem că nu am solicitat proceduri de follow-up în ceea ce privește uh, azilul, returnarea sau alte uh, măsuri asemănătoare. Hotspoturile au ajutat de asemenea la îmbunătățirea managementului uh, fluxurilor migratorii. A durat ceva mai mult decât planificaserăm să instituim aceste hotspot-uri, dar s-au dovedit a fi o parte strategică a planului de organizare a unui răspuns la o situație care devenea uh, foarte rapid o catastrofă umanitară. Voi conchide de asemenea că trebuie să se facă mai mult și din acest motiv facem cinci recomandări specifice care vor ajuta uh, la îmbunătățirea asistenței în acest domeniu. Prima se referă la nevoia de a aborda capacitățile insuficiente ale hotspoturilor, de exemplu prin upgradarea structurilor și, uh, în cazul Italiei, sporirea numărului de hotspoturi cu două față de ceea ce se uh, planificase inițial. De asemenea, recomandăm ca toți actorii să facă mai mult în ceea ce privește asigurarea tratamentului adecvat a minorilor neînsoțiți. Trebuie făcut mai mult pentru a ne asigura că sunt adăposturi adecvate pentru aceștia și că li se oferă protecție și că sunt prinși în procedurile de azil. În plus, recomandăm ca Comisia să insiste asupra numirii protecției copilului um, în aceste hotspoturi. Comisia trebuie să insiste pe desfășurarea unui număr suficient de experți naționali cu expertiză relevantă și cu mandate suficient de lungi. În fine, recomandăm ca Comisia să evalueze această abordare, care este foarte importantă pentru a îmbunătăți acest sistem de management al fluxurilor migratorii. Vă mulțumesc! Ja, wir bedanken uns für diesen wichtigen Bericht. Mulțumesc pentru acest raport important. Dintre cei doi raportori, cine dorește să înceapă? Doamna Chinici, vă rog. Grație, gra Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc uh, să mulțumesc reprezentantului Curții de Conturi pentru prezentarea raportului, care a identificat elemente foarte importante din sistemul hotspoturilor. Îmi doresc să mulțumesc din inimă și colegului de Young pentru excelenta colaborare în pregătirea documentului de lucru și pentru faptul că am reușit să uh, cădem de acord în legătură cu uh, uh mare parte din text. Um, raportul Curții de Conturi, așa cum am auzit, uh, evidențiază elementele critic, critice ale politicii europene de gestionare a crizei migratorii, Reacția Uniunii Europene a fost, din păcate, pentru că așa e realitatea, uh, uneori inadecvată, uneori ineficientă și, practic, a lăsat cele mai mari eforturi pe umerii uh, statelor în care au uh, ajuns refugiații um, la început, adică Spania și Italia. Agențiile EASO, Frontex și Europol um, au făcut uh, eforturi apreciabile, dar insuficiente în gestionarea presiunii migratorii, care este continuă și constantă. Și această presiune a obligat Spania și Italia să investească, uh, Grecia și Italia, mă scuzați, să investească uh, sume foarte mari și, în general, eforturi foarte mari din partea multor instituții pentru a primi refugiații. Deci au fost eforturi uh, la nivel de resurse umane și uh, la nivel de fonduri enorme, eforturi pe care celelalte state membre nu le-au făcut. Au fost uh, eforturi care au trebuit să le facă statele din zona Mării Mediterane. Pentru a face referire la numerele și datele oferite de Organizația Mondială pentru Migrații, um, peste 100 de mii uh, de imigranți, de refugiați uh, uh, au traversat Marea imediat de la începutul anului și 80% au ajuns în Italia și ceilalți în Grecia, practic. Având în vedere numărul acestora, cred că putem spune că sistemul hotspoturilor funcționează, dar încă se confruntă cu elemente critice pe care le-a identificat Curtea de Conturi. Având în vedere situația și fluxul constant de persoane care ajung pe teritoriul nostru, deci mai ales în Sicilia, în Italia în general și uh, în Grecia, Fondul pentru azil, migrație și integrare pentru securitatea internă trebuie să beneficieze de regulile financiare care sunt aplicate în cazul ajutoarelor de urgență, pentru că astfel se poate reacționa mai rapid pentru a acoperi nevoile. Dar, în primul rând, suntem de părere că trebuie să um, se acorde mai multe resurse financiare statelor care se află în linia întâi în primirea refugiaților pentru a îmbunătăți structurile de cazare, uh, pentru că este o cheltuială care nu poate să uh, fie acoperită doar din bugetele naționale. Trebuie să spunem de asemenea că, în ciuda dificultăților în um, care uh, funcționează hotspoturile, în Italia cel puțin, uh, putem spune că 100% din migranți sunt înregistrați pentru că s-au făcut eforturi mari și s-a acordat foarte multă atenție hotspotului acestui aspect și uh, mă bucur că și reprezentantul Cursii de Conturi a menționat atenția acordată în hotspoturi migranți, uh, minorilor și faptul că există personaj, uh, personal specializat capabil să se ocupe de minori. Un alt aspect pe care l-am menționat uh, este riscul uh, unui uh, trafic de ființe umane, mai ales cu minori, care sunt persoanele cele mai vinorabile. Bineînțeles, acest risc este foarte ridicat. Și e nevoie nu doar de o aprofundare um, a abordării problemei minorilor, dar e nevoie și de mai mult sprijin din partea Uniunii Europene. Avem la dispoziție mijloacele legislative, avem uh, um, eforturi de la Europeul Eurojust și Frontex care ajută um, autoritățile naționale pentru a lupta împotriva acestor delicte care sunt cele mai grave posibile. Dar uh, ne confruntăm și cu, în aceste agenții cu dificultăți care nu au neapărat resurse umane adecvate pentru a face față numărului de migranți. Deci în documentul pe care l-am elaborat alături de colegul de Young am încercat uh, să evidențiem faptul că hotspoturile funcționează uh, de bine de rău și Italia face eforturi pentru a crea încă două hotspoturi noi pentru um, a completa numărul de hotspoturi prevăzut în țara mea, uh, dar e clar că trebuie să facă eforturi suplimentare pentru a le îmbunătăți. Mulțumesc încă o dată reprezentantului Curții de Conturi și colegului de Iong pentru contribuția enormă la uh, pregătirea documentului de lucru. Mulțumesc! Colegii de Jong, bine. Domnul de Jong, vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, și de asemenea mulțumesc uh, domnului uh, Weisberg din partea Consiliului de Conturi pentru acest raport special. Într-adevăr, a fost o mare bucurie să lucrez împreună cu doamna Chinici la documentul de lucru și nu pot decât să mă alătur celor spuse de ea în ceea ce privește cooperarea. Cred că amândoi am uh, avut o oarecare probleme în ceea ce privește acest raport special. Știu că Curtea de Corturi este de acord cu noi. Este vorba despre un instantaneu al uh, anumitei părți a procesului. Hotspoturile, sigur, sunt acolo pentru înregistrare, pentru preluarea solicitanților de azil și a solicitărilor, dar nu se pot uh, vedea separat de restul procedurii. Deci, examinarea în profunzime a solicitării de azil și, în cazul respingerii anumitor solicitări, returnarea solicitanților de azil. Ceea ce înseamnă că dacă nu ai întregul lanț la fața locului, este foarte dificil pentru hotspot-uri să fie funcționale, să funcționeze bine, mai ales că numărul de refugiați de care vorbim, uh, mai ales în cazul Italiei, este foarte mare, dar și în cazul Greciei, pentru că am auzit că cifrele actuale sunt din nou în creștere. Așadar, dacă nu există lanțul respectiv la fața locului, în final hotspoturile nu pot reprezenta soluția integrală. Și aceasta este problema, respectiv soluția pe care trebuie să o găsim, pentru că trebuie văzută imaginea în ansamblu. Și dacă este să ne uităm la relocare, e bine, știm că relocarea nu are loc așa cum s-a planificat. Există câteva relocări care se uh, efectuează, dar nu se întâmplă la amploarea care fusese planificată inițial. Același lucru este valabil și pentru returnare. Este dificil uh, de uh, inițiat o politică europeană de returnare eficientă și sigur că există eforturi de colaborare cu țările terțe pentru ca acestea să accepte cetățenii care trebuie returnați în țările lor de origine. Însă nu este un sistem eficace care să funcționeze în acest moment. În plus, față de a ceea ce a spus până acum doamna Chinici și în ceea ce privește alte aspecte detaliate ale concluziilor noastre, cred că trebuie să avem un follow-up. Și știu că Curtea de Conturi uh, reflectă asupra acestui lucru, rapoartele speciale sunt urmate mereu de un follow-up, însă cred că un astfel de follow-up ar fi interesant și de asemenea este important. Pentru că ar trebui să țină cont de întregul lanț când vine vorba despre examinarea, analizarea uh, solicitărilor de azil și, de asemenea, de returnare, dacă este cazul. Acestea fiind spuse, în rest, sunt într totul de acord cu ceea ce a spus doamna Chinicii deja, mai ales în ceea ce privește aspectele care vizează copiii, au fost subliniate de curte dar și în ceea ce privește faptul că dacă aduci experți uh, mereu, nu ajută neapărat. Este nevoie de o prezență constantă a experților din alte state membre care să ajute. Și aceasta este o concluzie a Curții de Conturi cu care suntem de acord. Cam atât până una alta și sigur că dacă există întrebări din partea colegilor, sunt dispus să le răspund cu plăcere. Da, besten Dank. Mulțumesc, spune președinta. Doresc să spun că, în ceea ce privește raportul special, eu am fost uh, dezamăgită, pentru că nu este un raport special, este pur și simplu o descriere a unor proceduri de azil. Mm. Cine dorește să vadă cum funcționează dreptul de azil în Uniunea Europeană este uh, mulțumit, poate, dar cine dorește să afle cum sunt cheltuiți banii, cine îi primește, pentru ce și dacă este justificat modul de cheltuire, caută degeaba soluții în acest raport special. Așadar, este absolut necesar un follow-up, follow-up pentru că acest raport nu pune la dispoziție aceste date și cifre. Domnul Vesper, cu siguranță, va mai lua uh, să mă mai exprima la acest lucru, pentru că am vrea să știm de ce avem mai mult de a face cu o descriere. Se pune și o întrebare referitoare la experți și durata activității experților și poate că ar fi important să aflăm dacă anumite state din care vin experții sunt afectate în mod prioritar, astfel încât să putem aborda problemele țintit. Dar în moment nu putem face acest lucru, așadar am fi recunoscător domnului uh, Vesper dacă ar putea spune ceva cu privire la aceasta. Doamna Schmidt. Mulțumesc, sunt de aceeași părere cu doamna președinte. Raportul, când l-am citit pentru prima dată, am așteptat până la sfârșit să tot um, apară ceva tangibil cu care să pot lucra. Primele 20 de pagini au fost oarecum așa descriptive, însă un lucru este clar. Și eu consider că este necesar un follow-up, un control uh, care să acompanieze acest raport, pentru că uh, lucrurile devin tot mai dificile. Raportul, pe lângă ceea ce au spus colegii deja, mai precizează un lucru. Și anume că uh, Italia și Grecia uh, realizează anumite lucruri care trebuie recunoscute. Ceea ce face Uniunea Europeană în acest domeniu mai poate fi cu siguranță îmbunătățit. Este nevoie de finanțe, și uh, trebuie puși la dispoziție bani. Se așteaptă ca Grecia și Italia să vină cu o cofinanțare, ceea ce nu au cum să facă. Și din acest motiv banii nu sunt folosiți. Banii care sunt dați fără cofinanțare sunt absorbiți imediat pentru că sunt utilizați, iar din partea Uniunii Europene nu există niciun fel de monitorizare a performanței, a randamentului, schimbul de date este deficitar apare așa un sistem de schimb între statele membre și Uniunea Europeană, dar unii nu prea vor să renunțe la informațiile lor, ceilalți nu vor nici să se implice prea mult. Eu cred că acest sistem nu poate să funcționeze în continuare așa, trebuie să renunțăm la el, pentru că este foarte important să facem un schimb de date, să monitorizăm lucrurile, să vedem ce funcționează bine, ce funcționează rău și ce mai trebuie îmbunătățit. Adesea uităm că este vorba de oameni aici până la urmă și cred că trebuie să ne mobilizăm ceva mai bine. Așa cum a spus și colega noastră, și eu cred că Uniunea Europeană a reacționat inadecvat. După părerea mea, și în ceea ce privește personalul, Sunt probleme pentru că după șase săptămâni abia se obișnuiesc ce și cum ei pleacă, apoi vin alții care trebuie să se obișnuiască din nou și de asemenea aici există proceduri complicate de angajare, de recrutare deci aceasta este o problemă mare a Uniunii Europene în acest moment. Nu reușim să simplificăm birocrația. Și dacă nu facem acest lucru, atunci uh, cetățenii, electoratul nostru, vor observa doar cum abordăm acest subiect și că o facem într-un mod inadecvat. Față de ceea ce am auzit, acest raport uh, special nu este suficient de bun pentru mine, este mult prea descriptiv nici nu știu în ce direcție vrea să o ia. Vrea să ne explice că așa merg lucrurile, dar de fapt ar trebui să meargă așa. Nu vreau să fiu răutăcioasă, dar acești minori neînsoțiți, să nu reușim să îi uh, ducem undeva unde să stea separat față de adulți, e bine, în ciuda tuturor experților, agențiilor și a tuturor celor implicați, nu se poate și e atâta competență acolo la un loc și totuși nu reușim. Recomandările, sigur, sunt foarte simpatice. Eu sunt de părere însă că trebuie să știm și cum se vor implementa aceste recomandări, pentru că nu se poate să se întâmple așa cum se întâmplă în cazul multor rapoarte speciale, să fie emise niște recomandări, noi să spunem da, le acceptăm și apoi așteptăm ani de zile, dacă nu decenii, ca ele să fie implementate. Așa că, încă o dată, după părerea mea, trebuie să acționăm rapid, este urgent și trebuie să renunțăm să ne mai jucăm cu această subsidiaritate UE, stat membru și, de asemenea, foarte urgent, avem nevoie, pe lângă hotspot-uri, să urmărim calea ulterioară a refugiaților, preluarea uh, de către celelalte state membre, capacitățile, disponibilitatea acestora de a-i prelua sau nu, iar în ceea ce privește hotspoturile și aici mai trebuie acționat. Și dacă Uniunea Europeană, prin agențiile sale și cu competențele și capacitățile sale, nu poate să acționeze, atunci cine? Next of the list. Mulțumesc, doamna uh, Damaiova. Thank you very much, uh, Madam Chair. Well, um, I must... Mulțumesc, doamnă președinte. Și mie îmi lipsesc niște cifre și aș avea întrebări concrete în legătură cu costurile. Mi se pare ciudat că nu suntem capabili uh, să uh, adunăm niște cifre con- concrete. Deja anul trecut, când am discutat cu domnul comisar Avram Populos, am trimis întrebări scrise și am întrebat care sunt costurile reale plătite de fiecare țară pentru a face față crizei migrației. Răspunsul comisiei a fost foarte ciudat, <laughs> pentru că comisia a spus că e dificil, dacă nu imposibil, să estimăm costurile pentru migranți plătite de fiecare țară, pentru că gestionarea fluxurilor migratorii includ o serie întreagă de activități. Doresc să întreb comisia sau poate și părerea Curții de Conturi ce s-a schimbat, ce s-a făcut uh, pentru a rectifica situația, pentru că mie nu mi se pare normal să nu putem să spunem cât costă și cât plătește fiecare țară, să clarificăm chestiunea costurilor și cum se gestionează situația la nivel de hotspot-uri, dacă s-a îmbunătățit de anul trecut sau nu. A doua întrebare a mea se referă la costurile politice de deturnare. Și aș dori să primim un răspuns și la această întrebare. Statele membre ar ajută în politica de returnare sunt gata să financeze această politică prin contribuții financiare? Știm cât costă politica de returnare? Știm cât vom plăti pentru returnare? Și ultima mea întrebare. Poate e de specialitatea Caterinei Chinicii, care știe multe despre copii, migranți, despre minori, despre despre minorii neînsoțiți, aș dori să știu dacă costul este diferit pentru un migrant adult și pentru un migrant minor neînsoțit. Deci există o diferență de costuri între cele două cazuri, pentru că poate oferim servicii în plus tinerilor și care este influența acestora asupra costurilor. Și am și o întrebare legată de vârsta acestora. Personal, am văzut cazuri în Italia când în vârsta majorității nu a fost întotdeauna de 18 ani. Dacă, practic, persoanele până la 22 de ani sunt considerați minore, bineînțeles, costurile vor avea de suferit. Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așadar dau cuvântul Comisiei Europene. Doamna In Aishen de la DG Home pentru a lua poziție și pentru a răspunde la eventualele întrebări. Um, many thanks for, for... Mulțumesc pentru întrebări și pentru raportul Curții de Conturi. Considerăm că acest, în, acest raport se sprijină poziția Comisiei în rolul său de a oferi sprijin statelor membre, mai ales Italiei și Greciei, pentru a îmbunătăți situația din hotspoturi și pentru a pune mai bine în aplicare pe cât posibil și în măsura în care uh, e nevoie abordarea din hotspoturilor. În legătură cu, prezent, cu raportul prezentat de curte, putem spune că Comisia a acceptat toate recomandările și Comisia și agențiile vor continua să sprijine statele membre. În legătură cu recomandarea numărul 1, Comisia deja pregătește o foaie de drum pentru a răspunde acestei recomandări, atât pentru Italia cât și pentru Grecia. Iar în cazul Greciei putem spune că planul comun de acțiune semnat de Comisie și de autoritățile elene, autoritățile elene include deja prevederea de îmbunătățire a facilităților de pe insule și de accelerarea procesului de azil și de creșterea numărului returnărilor. În ceea ce privește Italia, Comisia încurajează constant autoritățile italiene să sporească capacitatea din hotspoturi și este gata să sprijine autoritățile italiene pentru a face acest lucru în legătură cu minorii neansoțiți, care sunt o preocupare reală a tuturor instituțiilor și deci și a Comisiei și a agențiilor. Comisia sprijină autoritățile naționale pentru a îmbunătăți situația minorilor neînsoțiți în timpul șederilor în hotspoturi, inclusiv prin numirea unor ofițeri pentru protecția copiilor și formarea uh, personalului din fiecare hotspot. employment of F, uh, experts. În legătură cu prezența experților uh, din agenții, Comisia și agențiile fac eforturi pentru a anticipa nevoile agențiilor în documentele program pentru a um, suplimenta numărul experților de pe teren la timp, conform nevoilor agențiile um, se gândesc și la posibilități de trimitere a experților pe teren pentru a sprijini eforturile statelor membre mai rapid. În legătură cu recomandarea numărul 4, hotspoturile și procedura standard din hotspoturile din uh, Grecia, care a fost o preocupare uh, uh, exprimată de curte, putem spune că am avansat mult în finalizarea acestei recomandări și ea va fi adoptată curând. În legătură cu recomandarea numărul 4 și Task Force-ul regional al UE, unde există o nevoie, conform raportului curții, ca acesta să aibă un mandat mai clar și o structură mai clară a task force-ului, atât în Italia cât și în Grecia, Comisia poate spune că mandatul celui din, din Grecia a fost deja clarificat și este pus în aplicare, iar în Italia guvernul și Comisia și agențiile fac eforturi mari pentru a clarifica procedura de punere în aplicare a acestei recomandări cât de repede. Comisia va continua să încurajeze ambele state membre să numească o persoană de contact la nivel național în cadrul fiecărui task force. În legătură cu recomandarea numărul 5, în care curtea sugerează să se evalueze și să se identifice uh, posibile goluri la nivel juridic și operațional care uh, pot fi remediate și clarificate în uh, elaborarea cadrului juridic al abordării prin hotspot-uri, Comisia a început o evaluare completă Um, a hotspoturilor din Italia și din Grecia pentru a identifica aceste uh, posibile uh, carențe. Cred că astfel putem demonstra că luăm recomandările curții foarte în serios și de când s-a publicat raportul am început să punem în aplicare aceste recomandări pentru a prezenta atât curții cât și uh, acestei comisii cât de rapid acțiunile puse în aplicare, dacă nu înainte de sfârșitul anului acesta, ceea ce ar fi una, un obiectiv foarte ambițios. Cu siguranță, în 2018, Comisia are de gând să pună în aplicare toate recomandările curții. pentru a răspunde la întrebări în legătură cu um, evaluarea um, utilizării fondurilor. Comisarul Avramopoulos a spus anul trecut că, deocamdată, când a fost uh, domnul comisar Amarmopoulos, când uh, a fost la această comisie, a spus că nu poate să uh, raporteze în legătură cu sumele investite de statele membre. Știți că avem o gestionare în comun a fondurilor și din cauza procedurii de adoptare a finanțărilor prin autoritățile din statele membre și deci prin punerea în aplicare a Uh, temeiului juridic uh, potrivit. S-a început puțin mai târziu din cauza măsurilor tehnice care au trebuit să fie puse în aplicare pentru că autoritățile de audit care controlează folosirea fondurilor să fie uh, numite. Deci, în momentul de față, în momentul în care domnul comisar Abamopoulos a venit aici la Comisia uh, cont uh, primise foarte puține uh, cifre pe care să ne bazăm evaluarea. În martie 2017 am primit um, raportul bugetar pentru anul 2016. Și în curând, uh, după ce se va încheia analiza măsurilor puse în aplicare de statele membre, uh, se va începe procedura de descărcare de gestiune pe 2016 pe baza informațiilor pe care le-am primit de autoritățile naționale de audit. Pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră în legătură cu costurile reale uh, pentru fiecare migrant, nu pot să răspund. Rămâne de văzut dacă Comisia va reuși să analizeze și să ajungă la o concluzie în legătură cu costurile suportate de statele membre, costurile reale pentru fiecare migrant. Vom încerca să, vom continua să analizăm cifrele și vom încerca să vă răspundem cât de repede. Costul politice de returnare, în legătură cu costurile politice de returnare, răspunsul din păcate este același. Trebuie să evaluăm informațiile primite de la statele membre pentru a vedea dacă este posibil pe baza acestor informații să uh, identificăm acest cost. În legătură cu diferența uh, costurilor uh, implicate de primirea unui migrant adult și primirea unui migrant minor, bineînțeles, eforturile pentru minorii neînsoțiți suportate de statele membre și de agenții pentru a le oferi uh, protecția necesară sunt mai mari. Because, uh, more services are pentru că, bineînțeles, se oferă servicii mai uh, multe. Dar uh, Deocamdată nu cred că Comisia poate să identifice diferența de cost dintre cele două cazuri. Sper că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Dacă nu, vă rog să um, reveniți să le repetați. În ceea ce privește um, raportul care nu corespunde așteptărilor noastre, uh, Sigur, se mai întâmplă. Domnul comisar Avramopoulos, uh, cu acesta am vorbit la ședință și uh, vom mai discuta și atunci când va veni la noi, uh, când se va vorbi despre descărcarea de gestiune. Aș vrea să revin asupra a două subiecte. Minorii neînsoțiți. Există acum reprezentanți care să se ocupe de minori la fiecare hotspot. Nu am putut să îmi dau seama de acest lucru, dar poate nu am înțeles eu. Vă rog să răspundeți la această întrebare. appointment uh, concerning Italy, the în legătură cu situația din Italia, numirea ofițerului pentru protecția copiilor pentru minorii neînsoțiți este aproape finalizată de autoritățile italiene. Deci, uh, iată un rezultat direct al efortului făcut de comisie Uh, pentru a remedia situația în urma acestui raport al Curții de Conturi. Iar uh, în Grecia, ofițerul pentru protecția copilului a fost deja numit de autoritățile elene. Genau, wenn Sie jetzt sagen, danke schön fast alle, was da... Bun, acum dacă spuneți aproape toți, ce înțelegem prin aproape toți? Ce înseamnă asta? Mulțumesc! Uh, it means that we expect... Înseamnă că autoritățile italiene vor numi ofițerul pentru protecția copiilor în următoarea lună. Deci, în luna viitoare pornesc de la premisa că nu este vorba despre spaniolul manian, aci că luna viitoare chiar este luna viitoare. Um, sper că după vacanța de vară vom putea să aflăm dacă următoarea lună înseamnă maniana sau următoarea lună. Oricum, uh, ne interesează acest subiect, așadar vom continua să insistăm. Așteptăm un feedback în acest sens, oricum. Acum uh, îl voi ruga pe domnul Vesberg uh, în final să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc, domnul președinte. Voi, încerc, voi încerca să răspund și eu la să să reacționez la elementele din dezbatere. Și noi, la Curtea de Conturi, avem uh, o criză în curs de desfășurare. Eu de șase ani de zile sunt în funcție și îmi dau seama că rapoartele noastre au venit cu întârziere, ceea ce uh, înseamnă că am raportat uh, asupra unor chestiuni a căror relevanță politică deja a trecut. Și de asemenea, în timpul numeroaselor uh, mele apariții la Comisia de Control Bugetar, îmi dau seama că și parlamentarii se luptă cu aceleași probleme. Încercăm să găsim soluții, să acționăm mai rapid, să avem uh, un eșantion de analiză mai restrâns, deci uh, să câștigăm viteze și încercăm să ne concentrăm pe chestiunile cele mai relevante. Când am hotărât să facem acest audit în 2015, deja eram într-o plină, în plină catastrofă umanitară. Apropo de felul în care Europa și statele membre se descurcau cu refugiații. De aceea ne-am concentrat pe abordarea de tip hotspot. Așa am ales să facem în 2015. O altă parte a acestei hotărâri era că trebuia să analizezi uh, situația um, primirii refugiaților pe măsură ce aceștia soseau și să analizezi felul în care erau primiți. Dar din 2015 până acum s-a schimbat foarte mult uh, um, uh, situația pentru că există uh, Acum, uh, aprentare, uh, țările nu acceptă transferul de refugiați dacă nu s-a făcut uh, o identificare precisă a acestora. Răspunsurile noastre sunt clare. Punctele de primire de tip hotspot au permis gestionarea unei situații care altfel ar fi scăpat de sub control și a fost un, o bună verigă în întregul lanț. Marea noastră problemă era că, știind că era o procedură destul de rapidă, ne așteptam ca toate informațiile financiare să nu fie disponibile, așa cum a arătat și Comisia. Abia din martie anul acesta am primit o parte din aceste informații, dar între timp noi ne terminaserăm raportul. N-am avut niciun fel de ocazie, a fost uh, imposibil să facem un aud, adevărat audit financiar. Va fi posibil în auditul de follow-up și urmează să audităm și restul lanțului, dacă e să folosesc o metaforă. Când am început, uh, când am uh, scris acest audit, nu dispuneam despre nici de niciun fel de informație financiară. Italia nici măcar nu ceruse fonduri în momentul respectiv, deci nu prea aveam ce să analizăm. Cred că este relevant când discutăm de ce am restrâns sfera de aplicare a acestui audit. Pentru că vroiam să formulăm recomandări care să fie puse în aplicare destul de rapid, pentru că aceste hotspot-uri abia fuseseră create. Evoluțiile recente ne-au demonstrat că avem nevoie de aceste hotspot-uri în continuare, așa cum arăta și Comisia. Un alt lucru pe care l-am observat era că atunci când uh, am făcut acest audit, nu existau acești ofițeri însărcinați cu protecția minorilor. Între timp, uh, această lacună a fost rezolvată, dar noi, um, când am scris auditul, am formulat această recomandare și să sperăm că ea a ajutat Comisia să-și facă munca pentru ca situația să se îmbunătățească. Mulțumesc! Herzlichen Dank. Wir, äh, ich verstehe schon, dass Sie... Da, mulțumesc. Înțeleg că apare mereu această problemă între uh, un raport actual care este relevant și se bucură de atenție și un uh, raport care are un caracter pur istoric. Acesta este uh, spațiul în care ne mișcăm și, sigur, mă bucur să așteptăm follow-up-ul. Când considerați însă că va urma un raport de follow-up? Cam când să ne așteptăm? Aproximativ, un orizont de timp. Uh, well... Ei bine, așa cum s-a explicat deja, toate rapoartele speciale beneficiază de rapoarte de follow-up. În general, în cam trei ani după ce a fost publicat primul raport. În aceste circunstanțe, eu, ca și membru al Curții de Conturi, văd că e nevoie de un audit suplimentar, nu un, un raport de falop, ci pur și simplu un audit suplimentar, pentru că au intervenit nenumărate schimbări în acest proces și ele trebuie să fie auditate, mai ales toată partea cu transferul. Deci, eu vreau să se facă un nou audit. Nu știu când va avea loc, pentru că mandatul expiră pe 1 martie. Eu nu am să mă ocup de acest audit, dar pot să vă promit că atunci când uh, uh, elaborăm programul de lucru pentru anul viitor, eu uh, voi insista pentru ca acest audit, nou audit, să fie o prioritate și să fie făcut cât mai rapid. Mulțumesc, raportorii. În final, cine începe? Doamna Chinici? Chinichi, vă rog. Eh, da, mulțumesc, doamnă președinte. Eu mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și au participat la discuție, pentru că s-a subliniat ceea ce în realitate Uh, era deja prezent în recomandările de la sfârșitul auditului și aceste recomandări erau cât se poate de adecvate și mă bucur că reprezentantul Curții de Conturi a spus în încheiere că se va face un nou audit care să analizeze mai atent aspectele financiare. E nevoie de această analiză în profunzimea costurilor. De asemenea, cum a confirmat reprezentantul uh, comisiei, reprezentanta comisiei, mai ales în ceea ce privește Italia, s-a făcut uh, um, un efort imens pentru a pune în aplicare recomandările din um, partea Curții de Conturi și s-a făcut un efort deosebit uh, la adresa minorilor neînsoțiți prin numirea de experți care să poată să se ocupe de uh, acești minori care sunt uh, printre refugiații și imigranții cei mai vulnerabili. Ca să răspundă în întrebărilor colegilor, mai ales uh, colega de Paio, care știe foarte bine că și eu mă ocup de minori de foarte mult timp, și care sunt costurile și uh, diferitele uh, costuri de la o țară la alta, uh, Uh, acum va trebui să așteptăm răspunsul din partea Comisiei și analiza aprofundată a Curții de Conturi. Minorii însă au nevoie de un nivel de protecție mai mare, de mai multe servicii, de mai mult sprijin, uh, având în vedere și profilul lor juridic. Trebuie numiți uh, tutori, trebuie făcută o evaluare psihologică, de asemenea, în ce privește um, protecția sănătății, e clar că minorii au nevoie de mult mai multe uh, servicii. Însă să nu uităm că ești minor doar până la 18 ani. Da, acum lămuresc, lămuresc problema. Protecția pentru minori în țara mea sunt prevăzute până la vârsta de 18 ani. Însă se depun eforturi și pentru a nu întrerupe această protecție, acest ajutor în momentul în care persoanele împlinesc 18 ani, de exemplu din perspectiva dreptului penal. În institutele penale pentru minori, tratamentul minorului merge până la vârsta de 25 de ani, tocmai pentru a nu întrerupe procesul de reeducare și încercăm să facem eforturi asemănătoare în țara mea pentru a proteja minorii neînsoțiți, pentru a abandona de pe zi pe alta un minor care a fost uh, protejat, însoțit, uh, uh, care avea un, un, un tutore, deci să-l lași fără niciun fel de protecție, fără niciun fel de sprijin, înseamnă să îl pui într-o situație de risc. Pentru că nu se întâmplă nimic a doua zi după ce ai uh, îndeplinit 18 ani, nu se schimbă nimic pentru tine. Însă, din momentul în care persoanele au îndeplinit 18 uh, ani, nu mai sunt considerați minori care pot să locuiască în centrele pentru minori, dar încercăm să le găsim o familie tocmai pentru a nu întrerupe uh, nivelul protecției de care s-au bucurat până ce au împlinit vârsta de 18 ani. Dar în ce privește costurile, e clar că avem nevoie de mai multe informații ca să știm clar care a fost efortul economic pe care trebuie să-l facem cu toții, nu doar Italia. Și o ultimă observație, E clar că raportul despre care discutăm astăzi este fotografia unui moment. E nu doar o fotografie uh, a um, unui moment dintr-o um, întreagă aventură, dar și a unei proceduri. Deci eu cred că ce a cerut doamna președinte uh, ne interesează pe toți și așteptăm uh, informațiile care ne lipsesc deocamdată. Colegii de Jong, bine. Domnul de vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să vă spun că atunci când am scris acest document de lucru, am ținut cont de uh, exact aceleași limitări precum cele pe care le-a avut curtea și le explica foarte bine. În același timp, din recomandări, poți să-ți dai seama că eram uh, conștienți de uh, limitări și că era nevoie de un raport de follow-up. Am spus acest lucru de la bun început. Am mai spus că pentru auditul financiar um, e nevoie de o înscriere pe lista priorităților. Costurile sunt vitale și ele ne lipseau. Era un raport special diferit de celelalte rapoarte speciale pe care le-am primit în trecut pentru că neavând cifrele, nu aveam cum să facem acest audit financiar. Și eu cred că Comisia nu-și dă seama că această comi comisie parlamentară are o sarcină de îndeplinit. Dacă avem o întâlnire cu domnul comisar Avramopoulos, știu că este deja programată, dar după ce am auzit această discuție, mă întreb dacă nu ar fi bine să vină și domnul vicepreședinte Timmermans pentru că știu că el este foarte activ uh, atunci când uh, gluma se îngroașă, se duce la libe, dar poate că ar fi bine să uh, atragem și lui atenția asupra lipsei informațiilor, că avem doar informații parțiale și nu avem o vedere de ansamblu. Să înțeleagă că nu trebuie să um, nu ne ia în serios. Cât costă un migrant? Eu nu cred că ne va fi ușor să evaluăm costul unui migrant, pentru că costul presupune foarte mulți factori. Integrarea, posibilitatea de a găsi un loc de muncă, e un evantai foarte larg de, de factori. Noi am vrea să știm însă cât costă fiecare etapă din toată procedura, fiecare veriga lanțului, cât costă cât costă facilitatea de primire, cât costă um, um, analizele medicale, cât costă uh, returnarea și așa mai departe. Încă o observație. Există o diferență. Costul returnării poate să fie enorm, însă să nu uităm că atunci când ai întregul lanț, returnarea este la fel de importantă precum readmiterea. pentru că în țările noastre uh, sprijinul uh, opiniei publice pentru primirea unui număr mare de societăți de azil sau de refugiați este uh, dependent și de capacitatea sistemelor noastre de a returna pe cei care nu au dreptul să rămână pe teritoriul nostru. Costul imigrantului nu este atât de important și nici măcar costul returnărilor, ci nivelul de eficiență a acestei politici de returnare. Mulțumesc, cu acesta am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc Curții de Conturi, mulțumesc Comisiei pentru punctele de vedere. Și trecem la punctul 3 uh, pe ordinea de zi, un aviz care este care va fi prezentat astăzi de domnul Flanagan. Este vorba despre înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrie. Domnul Flanagan uh, va putea lua cuvântul imediat pentru a își prezenta avizul. Uh, thank you very much. Um, uh, the bio... Mulțumesc. Aceste industrie au fost stabilite în 2014 pentru a pune în aplicare uh, inițiativa comună pentru uh, industriile uh, bio. Și era vorba despre un consorțiu comun care um, avea în componența sa comisia, pe de o parte și pe de altă parte reprezentanții industriei. Uh, era vorba despre o contribuție de 975 de milioane din partea Comisiei și din partea industriei de trei ori mai mare. Problemele au apărut pentru că companiile din consorțiu erau uh, cât se poate de uh, cât se poate de ezitante și nu doreau să uh, um, contribuie pentru a, ca acești bani să se transforme într-un fel de subvenții pentru concurenții din același sector. Până la urmă uh, au contribuit pentru anumite proiecte. Nu exista vreun mecanism care să oblige să facă altfel. Uh, și eu cred că nu pot decât să sprijin Comisia în această privință. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Poși, dorează cuvântul, vă rog. Bine, colega uh, Flanagan predstavila, popsal problem. Mulțumesc. Uh, doamna președinte, mulțumesc și raportorului Domnul Flanagan a explicat uh, mecanismul financiar pentru aceste bioindustrii și am auzit foarte multe comentarii, eu fiind uh, raportor din umbră, dar am ajuns la concluzia că aceasta este cea mai bună opțiune cu putință dacă vrem să soluționăm problema cu care ne confruntăm acum. Dacă raportul este votat la plenară și dacă modificările sunt adoptate de Consiliu, atunci contribuțiile financiare își vor schimba forma contribuțiile financiare pe care trebuie să le plătească sectorul pro, privat uh, pentru programe. Deocamdată experiențele nu au fost uh, prea bune. Au plătit uh, un milion numai din toată suma pe care trebuiau să o plătească. Deci dacă aceste modificări vor fi acceptate, va trebui să analizăm cu multă atenție cum se comportă aceste companii mai ales uh, în momentul în care vom face descărcarea de gestiune. Modificarea regulilor de finanțare la nivel de proiecte uh, va depinde și de um, îndeplinirea și respectarea angajamentelor pe care aceste companii și le-au asumat. Și să sperăm că aceste modificări vor duce și la modificarea comportamentelor uh, companiilor private care fac parte din această acțiune comună. Mulțumesc, urmează domnul Hayes. Eh, thank you, Chairperson. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt de acord cu raportorul, domnul Flanagan, în ce privește abordarea generală. Are mm, dreptate și e adevărat că noul model de finanțare care este propus acum de comisie, uh, noi îl sprijinim pentru că va debloca uh, un situația și va permite companiilor să vadă de ce merită să financeze aceste programe și aceste proiecte. Între timp, um, companiile probabil s-au răzgândit înainte, pentru că nu era deloc um, avantajos să plătească aceste contribuții. Însă, în pofida celor spuse, cred că ar trebui să ne mai gândim și la alte aspecte. Eu am citit decizia Comisiei și argumentele. Această mișcare din partea Comisiei a fost consecința consultărilor pe care le au organizat cu IMM-urile și cu companiile în general. Putem să tragem multe învățăminte din această experiență. Dacă un program nu își îndeplinește obiectivele, mai ales când sunt uh, întreprinderi comune între comisie și industrie, ar trebui să învățăm din greșelile noastre nu e vorba numai despre acest tip de industrie, ci pentru toate celelalte întreprinderi comune trebuie să colaborăm mai mult. Aceasta este prima mea recomandare. În al doilea rând, dacă uh, funcționează și dacă companiile vor contribui într-o mai mare măsură, atunci să vedem ce avem de învățat din această experiență pentru celelalte întreprinderi comune. Să fim conștienți de acest lucru. Da, este o modificare radicală a mecanismului de finanțare, așa cum a spus și colegul, dar s-ar putea să um, um, provoace modificări și pentru alte întreprinderi comune. Dar dacă nu funcționează întregul mecanism, vom reveni la uh, această comisie. Și atunci trebuie ca toate întreprinderile comune să se gândească Uh, și să ne spună rapoartele anuare pe care le vor prezenta în fața comisiei ce au învățat de pe urma acestei uh, experiențe. Și ar trebui ca în observațiile noastre la acest raport să spunem că e nevoie ca toate aceste întreprinderi comune să ne spună care cred ele că sunt avantajele acestui mecanism și dacă a um, generat plus valoare pentru cetățenii europeni și pentru contribuabilii europeni. Și să le punem aceste întrebări de pe acum și să nu așteptăm evaluarea propriu-zisă a performanțelor întreprinderilor comune. De ce mi-aș dori ca aceste recomandări să apară în uh, raport și sunt gata să lucrez cu domnul Flanagan în acest sens? Dar pentru mine, uh, pentru comisia noastră, cel mai important este că uh, acceptăm modificările propuse de comisie, dar există implicații. Trebuie să ne asigurăm că vor exista cu adevărat avantaje în urma acestei modificări. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Labaiova. Avem o problemă tehnică. Avem o problemă tehnică în cabina de română. Deci trebuie să uh, avem un punct de vedere general, mulțumesc uh, și sunt de acord cu modificările propuse de comisie. Uh, e bine să avem mai multă flexibilitate pentru a cere contribuții financiare, nu numai din bugetul Uniunii. Mulțumesc. Colegii Salafranca, bitte. Domnul Salafranca, vă rog. Da, bun, eu... Mulțumesc, doamna președinte. Eu am ascultat cu multă atenție analiz analiza și adevărul este că rezultatul întreprinderilor comune pentru industrie care au fost uh, uh, um, create printr-un regulament prin, din 2014, uh, de fapt nu au funcționat. Uh, condițiile pe care le prevedea acest regulament și anume că trebuia să se creeze aceste consorții de uh, companii și companiile trebuiau să contribuie cu 1,8 miliarde, dar au contribuit doar cu 0,87%. Și prin urmare nici comisia nu a uh, plătit propria sa contribuție și a suspendat, cum spuneam, uh, uh contribuția sa care era de în jur de uh, 70 de milioane. Ar fi important, doamnă președinte, să vedem de ce nu a funcționat întregul mecanism și să cerem uh, revizuirea acestui regulament care clar nu a funcționat. Și în această privință, pe mine ce mă îngrijorează în această propunere este că dăm senzația că noi aici uh, iertăm uh, uh, industria pentru faptul că nu a plătit decât câteva milioane în loc de un miliard și acum le facem un mecanism a la carte unde pot să financeze fiecare proiect în parte, numai dacă pot, vreau, dacă sunt motivați. Și eu, să știți că nu voi vota împotriva propunerii raportorului, dar mi-aș dori să știu mai bine de ce nu a funcționat. Și dacă într-adevăr totul uh, uh, se rezolvă prin modificarea regulamentului, uh, da. Dar vreau să știu din partea comisiei care sunt consecințele uh, Uh, neatingerea obiectivelor fixate în regulamentul din 2014, inclusiv regulamentul care creează această întreprindere comună cu întreprinderile din această filială. Și vreau să știu, doamnă președinte, uh, odată cu modificarea regulamentului vom putea să permitem dezvoltarea acestor proiecte a la carte. E clar că acest regulament nu a funcționat și eu mă întreb dacă toată lumea este de acord cu faptul că avem nevoie de modificarea acestui regulament, astfel încât întreprinderile care fac parte din acest consorțiu să poată uh, să le evite sau pot, din potrivă, să le vină mai eficiente. Dar odată cu modificarea regulamentului, eu aș dori ca acest consorțiu de industrie să fie obligate să își plătească contribuția. Mulțumesc! să chemăm tot. Da, mă duc, mă duc că nu e. Închide microfonul. Trebuie să mă duc, că nu avem număr de telefon. Mai încerc locul tău să-l închizi. Este că-mi trebuie să Cred că Comisia trebuie să ne explice în continuare, ținând cont de amploarea fenomenului la care se referea colegul meu, de ce nu a fost propus un um, studiu de impact complet. Și cred că ar trebui să ni se explice mai în detaliu de ce nu s-a aplicat acest lucru, ținând cont de amploarea fenomenului. Dau acum cuvântul doamnei Fandechi de la uh, Direcția Generală Cercetare și sper că va reuși să răspundă într-un scurt timp la toate întrebările. Nici nu mai închid. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, Bună dimineața. Inițiativa înființării întreprinderii comune pentru bioindustrii ajunge la uh, mijlocul termenului. Până în 2016 s-a calculat... of public funding is matched already by... Un euro din finanțarea publică este acompaniat de 2 euro din uh, finanțare privată la sfârșitul inițiativei se va ajunge probabil la un 2,8. Aș dori să subliniez că acesta este cel mai, cel mai mare, cel mai mare înalt nivel dintre cele șapte uh, întreprinderi comune din cadrul Horizon 2020 și ne arată care este angajamentul industriei. Trebuie să ne gândim că uh, aici se adaugă contribuțiile la contribuția contribuabililor și astfel investiția în uh, locuri de muncă și creștere va fi sporită. Comisia, până acum, a suspendat, nu a redus, nu a tăiat 70 de milioane de euro din contribuțiile dumneavoastră pentru a garanta interesele europene și așteaptă amendamentul. Și aș vrea să îi mulțumesc domnului Flanagan pentru uh, proiectul de aviz pozitiv. Acest lucru este vital pentru inițiativă. Comisia supraveghează și oferă foarte multă atenție rezultatelor, respectiv contribuției financiare din partea industriei. Mulțumită acestui amendament, vom putea să observăm, probabil, chiar un, și un uh, factor de leverage mai mare decât cel prezent. În ceea ce privește industria la scară largă, doresc să subliniez că contribuția Uniunii Europene alocată pentru IMM-uri a ajuns la 120 de milioane în acest moment, adică 30% din contribuția UE peste uh, targetul Horizon 2020. Și sper că astfel v-am răspuns la îngrijorările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Președinta, trebuie să continuăm. Îmi cer scuze. Domnul Flanagan, uh, în final. Vă mulțumesc uh, pentru contribuțiile dumneavoastră. În acest moment... Uh, Trebuie să spun că am ascultat uh, tot ceea ce ați spus și acesta este un loc unic. Este prima dată când am uh, căzut de acord în public, uh, aș putea să spun. Sunteți foarte atentă, v-ați făcut întotdeauna treaba foarte bine, nu am pus asta niciodată la îndoială. Avem timp până mâine la ora 2 să transmitem amendamentele, așadar aștept cu nerăbdare să le primesc și apoi le vom discuta împreună. Mulțumesc! Pe 4 septembrie ne vom uh, reuni și vom uh, discuta încă o dată despre acest subiect. Dacă există întrebări speciale, vă rog să le transmite secretariatului, astfel încât până pe 4 septembrie să avem un răspuns. Pentru că dorim ca toate întrebările să-și găsească răspunsul. Chiar dacă astăzi suntem sub presiunea timpului. Cu aceasta vă mulțumesc și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume este vorba despre un raport uh, de follow-up raportul special 9 din 2009 uh, cu privire la eficiența și eficacitatea activităților de selecție de personal desfășurate de Oficiul Comunităților Europene pentru selecția personalului EPSO. Dau, îl salut pe directorul EPSO, domnul Barfield. Va avea ocazia astăzi să ne prezinte în ce măsură s-au îmbunătățit lucrurile și uh, sigur că mandatul dumneavoastră se încheie și la începutul mandatului uh, Uh, a existat un raport uh, mai slab și acum, la sfârșitul mandatului, aveți șansa să ne spuneți ce ați reușit să mai realizați. Domnule Bradfield, aveți cuvântul. În ultimii 10 ani uh, s-au realizat multe lucruri. Ne-am concentrat în special pe recomandările foarte utile venite din partea Curții Europene de Conturi Um, auditori uh, în ceea ce privește eficiența uh, serviciului EPSO. Ceea ce am făcut la EPSO a fost să uh, facem o transformare importantă a activității noastre. Ne-am concentrat pe patru domenii importante care au corespuns recomandării curții. Ne-am concentrat pe planificare și nevoi, de asemenea pe modul în care putem să îmbunătățim eficiența și eficacitatea, testarea și profesionalismul procesului de selecție și am dorit să ne asigurăm că instituțiile sunt capabile să atragă talente de top și să se concentreze pe diversitate în rândul personalului. Prima dintre recomandări a spus că nevoile de staff nu erau comunicate la timp și nici nu exista o metodologie consistentă. Unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut a fost să introducem o planificare de resurse umane strategică în toate instituțiile, nu este perfect, însă funcționează bine și ne-a permis să ne aliniem uh, cererea și oferta um, la instituții. Am avut uh, câteva cicluri competiționale anuale și acum folosim mai bine resursele noastre pentru a veni în întâmpinarea nevoilor instituțiilor și pentru a selecta uh, candidații cu profilul adecvat la timp. Avem acum un ciclu uh, de trei ani de planificare strategică adaptat anual și asta ne permite să obținem rezultate mai bune. Pe următorul slide se poate vedea cum funcționează lucrurile în practică. Avem trei cicluri uh, de competențe anuale care uh, se referă la niște calendare fixe, începând din anul 2010. În felul acesta avem o prezență mai puternică pe piața de recrutare. În fiecare uh, primăvară există un concurs pentru administratori, apoi vara pentru lingviști, iar către sfârșitul anului pentru asistenți. În acest proces uh, există o serie de specialiști și concursuri uh, care sunt organizate. Cea de-a doua recomandare, durata procesului de selecție a personalului dura prea mult. Într-adevăr, și din punctul meu de vedere, ar putea fi scurtat chiar și mai mult, dar există câteva obligații uh, ale noastre, ale funcționarilor publici, iar trebuie să-i tratăm pe toți în mod egal și corect și trebuie să ne asigurăm că deciziile sunt cele mai bune, pentru că adesea este vorba despre contracte pe întreaga viață. În uh, anumite cazuri, uh, procesul de selecție a fost redus cu 60%. Iată, calendarul este unul optimist. Înainte de 2009-2010, până să introducem noul proces de selecție, lucrurile durau mai mult. La momentul respectiv, un concurs uh, dura cam 2 ani în medie. Iar în final, candidatul avea șanse de 50-50 să fie recrutat. În primul rând, am schimbat procesul de selecție și l-am scurtat de la o medie de 2 ani la uh, o perioadă de 9 până la 12 luni. Am uh, reformat uh, modul de recrutare astfel încât totul a devenit mai transparent și mai rapid. Însă nu ne-am mulțumit doar cu atât. Anul acesta, pe 5 ianuarie, am introdus uh, ceea ce se numește o procedură radicală de selecție. Lucrăm cu instituțiile mai îndeaproape, iar acest nou sistem este mult mai economic și mult mai rapid decât sistemul anterior. Ultima oară când am uh, trecut prin un astfel de proces de selecție, a fost în 2009, 30.000 de oameni au aplicat și a trebuit să îi um, testăm pe toți. 10.000 au trecut și numai câteva sute au fost uh, recrutați. Deci uh, costurile au fost foarte mari. Acest nou sistem este foarte bun, mult mai bun. Avem uh, niște apeluri de ofertă prin care oamenii își pot uh, exprima interesul oricând. Apoi uh, avem un manager care trece prin toate aplicațiile și uh, stabilește o listă scurtă bazată pe anumite criterii bine definite care sunt invitați la interviu. Îi intervievăm practic numai pe aceia potriviți care au șanse de recrutare. Foarte important este că toți cei care trec acest test nu vor trebui să îl mai dea încă o dată, pentru că punctajul obținut este valabil 10 ani. Deci nu numai că testăm mai puțin oameni, dar uh, pe termen lung acest număr va descrește pentru că avem uh, deja uh, un număr de persoane care sunt deja testate la care putem apela atunci când vrem să recrutăm personal. Așadar, am reușit să reducem timpul foarte mult și, de asemenea, procesul este mai economic. A treia recomandare se spunea că nu îi selectam pe toți și că uh, adesea mulți ajungeau pe lista de rezervă. Într-adevăr, după procesul de selecție, uh, apăreau anumite probleme și puteți observa din acest slide cum am uh, trecut prin această planificare strategică, cum am îmbunătățit-o și cum am îmbunătățit și procesul de selecție mult mai mult. Până în 2016, 99,7% uh, din rezultate au fost uh, realizate au fost targetate 120% din nevoile identificate și am încercat să țintim acest procentaj. Sistemul uh, nu a fost întotdeauna uh, cel mai potrivit, însă am uh, încercat să îl îmbunătățim. Acum avem o piață liberă și posturile libere sunt publicate electronic, așadar toată lumea, oriunde s-ar găsi, poate să aplice în mod transparent pentru posturi de muncă care sunt vacante. Echilibrul geografic. Acesta este un subiect uh, dificil și merită o discuție în sine. Nu putem să rezolvăm toate problemele peste tot într-o Uniune uh, Europeană diversă din punct de vedere economic. Însă, am încercat să atragem candidați de peste tot din Europa. Puteți observa că este o imagine complexă, dar dacă este să ne uităm la ultima coloană, cei recrutați pe partea dreaptă, uh, ei bine, cu cât este mai uh, deschisă la culoare culoarea, cu atât mai echilibrat este uh, nivelul. Și din 2010 încoace lucrurile s-au îmbunătățit unde există albastru închis, aici există o suprareprezentare, iar uh, portocaliul o subreprezentare. Sunt câteva culori închise la culoare și acolo uh, motivele sunt uh, clare. Croația, de exemplu, este o țară care abia a aderat. Uh, Belgia este țară gazdă. Malta este cel mai mic stat membru din punctul de vedere al populației, dar trebuie să recrutăm uh, un număr mare de lingviști de acolo, de exemplu. Uh, și sunt și alte motive pe care nu mai trebuie să le explic acum. UK-ul uh, este în final, de exemplu. Dar vorbim despre o imagine mai echilibrată în prezent, cu mult mai multe culori pale decât uh, planificaseră inițial. Dar nu ne-am arătat mulțumiți uh, doar um, cu îndeplinirea acestor obiective, ci am încercat să mergem mai departe. Un lucru foarte important pentru noi, indiferent de cât de bune sunt procesele de selecție, este următorul. Dacă nu atragi oamenii potriviți și uh, angajatorii nu sunt uh, atrăgători, lucrurile nu funcționează bine. Așadar, am încercat să îmbunătățim lucrurile în această privință. În 2009-2010 uh, aveam zero uh, recunoaștere de brand în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene. Până în 2016 uh, ne găsim pe locul 15 în ceea ce privește uh, această grilă. De asemenea, suntem uh, angajatorul uh, de servicii publice uh, cel mai bine plasat în toată Europa. Și cred că aceasta este un lucru foarte important, pentru că ne găsim în topul angajatorilor din Europa. Și mulți studenți care termină ca șef de promoție se gândesc să înceapă o carieră la Uniunea Europeană. De asemenea, prezența noastră a sporit și în mediile sociale am reușit să ne prezentăm mai bine în social media, în toată Europa avem mulți ambasadori uh, pentru cariere europene în toate țările europene, uh, reprezentanți uh, ai serviciilor noastre care ne promovează domeniul. În fine, am fost criticați pentru că nu aveam suficiente informații de management și că acestea nu ar fi fost credibile, se spunea. Am uh, luat notă și acum uh, lucrăm cu niște indicatori cheie de performanță cât se poate de clar, astfel încât să uh, luăm decizii care se bazează pe date clare și să ne asigurăm că ne atingem obiectivele. De asemenea, am analizat și un alt lucru și anume să vedem care este costul per laureat. În 2009 a existat un studiu extern cu privire la costurile angajării oamenilor în uh, în sectoare publice internaționale, cum ar fi ONU, Fondul Internațional Monetar și așa mai departe. După cum puteți vedea, uh, am uh, reușit să scădem și aici costurile. Vorbim despre costuri mai mici decât media în organizațiile internaționale. Am lucrat și colaborat cât mai bine interinstituțional, astfel încât să reducem costurile. Vom continua să monitorizăm aceste costuri per angajat și uh, vom uh, urmări această evoluție. Este foarte important să observăm că costurile nu au crescut în termeni reali, aceste costuri din 2002 pot fi comparate cu o medie uh, a costurilor de angajare, um, costuri de ocupare totală și se poate observa că lucrurile au evoluat într-o direcție bună. Investițiile sunt modeste în comparație cu valoarea adăugată obținută. Spre sfârșitul celui de-al doilea mandat al meu, cred că este important de subliniat care sunt provocările cu care ne confruntăm o confruntare importantă pentru toate instituțiile. În primul rând, acestea au o populație în îmbătrânire. Generația baby boom se retrage, este la pensie. Cam o treime din uh, populația activă este la pensie, jumătate uh, este la Parlament. Deci, uh, foarte important este că ceea ce se numea generația mileniului, care se găsea în spate este următoarea generație care este complet diferită și așteptările față de muncă, de la angajatori și de la angajați sunt diferite. Ei nu se mai gândesc la modelul tradițional al unei cariere la un singur angajator și doresc lucruri diferite. Un lucru pozitiv pentru noi ca instituție este că doresc o muncă, o activitate care să aibă sens. De aceea, ofertele trebuie să fie solide, pentru că o carieră la Uniunea Europeană, un, la Uniunea Europeană face parte din acest proiect important și poate contribui la viitorul uh, Europei. Alte puncte, precum progresul în carieră, modul în care lucrăm la instituții, uh, utilizarea tehnologiei și altele, sunt mult mai puțin atrăgătoare. Uh, deci ceea ce am observat uh, și anume că există o competiție foarte clară în ceea ce privește talentele de top. Și este foarte dificil să atragem oamenii către noi. Există așteptări și în ceea ce privește sectorul public, pe care le reflectăm tot mai mult uh, prin uh, diversitatea cetățenilor pe care îi deservim. Diversitatea în gândire și în talent este importantă și trebuie să ținem pasul cu schimbările care au loc. Nu vreau să spun că totul este perfect. Sigur că mai este loc de îmbunătățire, mai avem multe de făcut. Cu toate acestea, am reușit să ne transformăm într-un centru de excelență în domeniul nostru, colaborăm cu statele membre, cu organisme profesionale uh, din toată lumea, creăm grupuri de interes special pentru toate uh, domeniile de servicii publice, putem să împărtășim cele mai bune practici și să ne ajutăm reciproc pentru a ne îmbunătăți activitatea. Am uh, am participat la, am primit și un premiu pentru cea mai bună practică în inovație în sectorul recrutării, în sectorul public. În 2015 am fost uh, numit cel mai atractiv uh, angajator în Belgia. De asemenea, sper că uh, se va lua foarte în serios nu numai ceea ce a spus Curtea de Conturi, dar toate afirmațiile critice, pentru că în felul acesta EPSO a reușit să uh, își îmbunătățească serviciile. Cred că uh, în felul acesta oferim un serviciu mai bun instituțiilor și uh, o față mai bună cetățenilor care uh, ni se pot adresa. Sper că se simt tratați corect și decent și sigur că suntem o opțiune foarte bună. Dacă este să asigurăm uh, viitorul serviciilor publice europene, trebuie să ne adaptăm și să schimbăm procesele în mod constant și pentru aceasta este nevoie de îmbunătățirea experienței noastre și de îmbunătățirea proceselor pe care le desfășurăm, pentru că trebuie să facem în continuare față competiției de pe piață. Vă mulțumesc foarte mult! Herzlichen Dank. Ich muss schon sagen, dass... Mulțumesc foarte mult. Trebuie să spun că sunt puțin impresionată. Doamna Ayala Sender dorește să ia cuvântul, vă rog. Si, eh, si, pues, în primul lugar... În primul rând, vreau să mulțumesc pentru această prezentare care răspunde la recomandările Curții de Conturi, eh, recomandări făcute în raportul special eh, din 2009 și m-am bucurat să constat că recomandările din acest uh, raport au făcut ca EPSO să devină o agenție de recrutare modernă care să facă fața provocărilor pe care le avem în instituțiile europene. Eu aș vrea acum să vorbesc despre uh, personalul uh, care lucrează în instituțiile europene și mă întreb dacă s-a identificat o specificitate a um, personalului care lucrează într-o instituție sau alta. Și vreau să știu dacă există, de exemplu, anumite servicii care sunt mai atractive sau nu și dacă cumva ați prevăzut o formulă care să permită uh, um, um, modele de recrutare, găsirea de modele de recrutare mai uh, interesante pentru a atrage oamenii cei mai calificați și care este relația dintre EPSO și experții naționali. Pentru că cum vă descurcați cu funcționarii naționali care vin să lucreze în instituțiile europene? De asemenea, sunt funcționari de la instituțiile noastre care merg să facă stagii în administrațiile naționale. Și mă gândesc și la uh, stagiari și la cei care fac schimburi. Eu știu că ei nu sunt neapărat remunerați. Vreau să știu în ce măsură ei îmbunătățesc că um, situația sau din potrivă o fac să fie mai complexă. Deci, cum putem să găsim o formulă pentru a îmbunătăți și regimul lor. Încă un lucru, apropo de raportul din 2009, știind că acum suntem în 2017, vreau să știu care a fost impactul crizei asupra uh, recrutărilor. Mă gândesc la um, uh, Spania, țara mea, unde uh, posturile uh, oferite de UE um, au devenit deosebit de atractive pentru tineri, mai ales toți acești tineri care nu au reușit să-și găsească un loc de muncă în Spania și mă întreb dacă acest lucru s-a constatat și pentru alte țări. Iar în ce privește salariile, ați spus că nu este subiectul cel mai important, dar când comparăm uh, salariile oferite în instituțiile europene cu cele din alte țări europene, eu cred că merită să comparăm, pentru că uneori uh, Merită să facem această comparație pentru că uneori poate să reprezinte o piedică dacă nu putem să garantăm același nivel de trai. Și puteți să-mi spuneți ce se întâmplă cu a doua sau a treia generație de funcționari care să vină din țări terțe nu avem și o posibilitate de a recruta oameni care au un alt background, nu sunt doar uh, din uh, Europa, deci, nu știu, oameni care provin din familii de imigranți. Pentru că trebuie să ne gândim și la provocarea pe care o reprezintă îmbătrânirea populației europene în general, nu numai a funcționarilor din instituțiile europene. Franca, Peter? Domnul Sala Franca. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să mulțumesc frumos directorului EPSO pentru această prezentare care ne arată care sunt toate procedurile de selecție a personalului din uh, instituțiile europene. Știm că este o activitate dificilă și complexă. Aș vrea să insist asupra două puncte. Doamna uh, Sender, uh, de altfel, le-a menționat, dar eu am să vorbesc dintr-o altă perspectivă criza, nu criza economică, ci criza proiectului european. Uh, ați simțit că um, um, s-a modificat numărul tinerilor care își doresc să lucreze în instituțiile europene? Și apoi uh, um, chestiuni legate de securitate. Ați observat dumneavoastră în acest moment de criză al proiectului european un deficit de interes sau din potrivă uh, Uh, se menține uh, uh, dorința de a lucra în instituțiile europene? O altă întrebare legată de schimbarea generațiilor, faptul că o parte foarte importantă dintre funcționarii europeni urmează să iasă la pensie și vreau să știu cum a funcționat noul sistem de recrutare. Înainte, procesele de selecționare erau orientate pentru a uh, Um, angaja oameni care au experiență uh, și nu cred că vă bazați atât de mult pe abilități și competențe. S-a făcut o evaluare a noilor criterii de recrutare și, în sfârșit, deseori atunci când se stabilesc listele de rezervă, uh, știm că nu există o garanție și este una dintre caracteristicile sistemului nostru. Deci nu există vreo garanție că persoana care este pe lista de rezervă, chiar dacă are calificările și diplomele necesare, își va găsi vreodată un loc de muncă. Și numai dacă se bucură de un sprijin uh, sau um, trece un concurs foarte dificil, poate să găsească un loc de muncă. Cum putem să schimbăm această situație pentru a le da o șansă mai mare de a-și găsi un loc de muncă în instituțiile europene și să, pentru ca tot procesul să fie mai transparent? Acum, doamna Can. Voi încerca să fiu cât mai succintă, pentru că, într-adevăr, nu a fost o parte a recomandărilor Curții de Conturi, însă ar fi interesant să știm care este poziția dumneavoastră cu privire la practică. Pentru că cred că o parte a uh, procedurii de selecție și de aplicare ar fi să avem de-a face cu oameni tineri care au deja experiență în instituțiile europene. Avem uh, mai mereu practicanți, dar, din câte știu, uh, procedura de selecție nu este foarte clară. Avem de-a face cu multe cu mulți stagiari atipici care nu știu exact uh, cum a funcționat întregul proces. Totul este lipsit de transparență. Din punctul dumneavoastră de vedere, există planul respectiv uh, propuneri de îmbunătățire, astfel încât totul să devină mai transparent și eventual plătit? Domnul Liberațchi, vă rog pe scurt. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru prezentare. observăm că s-au făcut schimbări în direcția cea bună, dar încă se pun întrebări în legătură cu transparența procesului de recrutare. Deseori aud plângeri cum că procesul ar fi prea complex, nu e suficient de clar, nu e suficient de transparent. Ehm, și nu se respectă echilibrul geografic. Dacă luăm două țări comparabile uh, ca dimensiuni, Spania și Polonia, observăm că sunt de trei ori mai puține cereri din Polonia decât din Spania, dar și de cinci ori mai puțini laureați uh, din Polonia decât din Spania. Deci, iată, um, spaniolii sunt suprareprezentați dar um, este, și este clar, pe de altă parte, că țări ca Polonia sunt subreprezentate. De, oare candidații din anumite state membre au o slăbiciune specifică? Vrem să înțelegem și noi care este cauza. Cauza este sistemul de învățământ din țara respectivă sau uh, cariera de până atunci a candidaților? O altă întrebare. Ați făcut o analiză a adecvării procesului de selecție? Dacă persoanele selectate au fost bine alese sau nu? Avem o... Uh, într-adevăr vorbim despre uh, limitările temporale aici. Vă rog. Domnul Berfield, mulțumesc, domnul președinte. Voi încerca să vorbesc puțin este clar că EPSO trebuie să selecteze personal pentru toate instituțiile dar nu trebuie să uităm că instituțiile au roluri foarte diferite uh, și uh, au sedii în țări diferite. Unele au un profil public foarte cunoscut, cum ar fi Parlamentul sau Comisia, în schimb uh, um, alte instituții, cum ar fi Comitetul Regiunilor, Comitetul de Comisie Social, sunt mai puțin cunoscute și poate au dificultăți în a recruta pe oamenii de care au nevoie. Um, este mai greu să, pe de altă parte, să se găsească lume pentru Luxemburg decât pentru Bruxelles, poate pentru că viața e mai scumpă la Luxemburg. EPSO nu are un rol în detașarea experților naționali, deci nu pot să spun nimic în legătură cu acest lucru. În legătură cu um, cu stagiarii. Aceștia sunt uh, o resursă de talent uh, foarte importantă pentru instituții și colaborăm cu instituțiile, ne, încerc, ne întâlnim cu stagiarii în timpul stagiului, uh, le vorbim despre oportunitățile de carieră și modalitatea în care pot să aplice la EPSO și de altfel observăm că mulți viitori, mulți funcționari au făcut un stagiu la, un, la instituțiile europene în trecut. Deci poate după ce sunt stagiari uh, trec la un uh, contract uh, interimar, apoi un contract temporar și așa mai departe. Dar într-adevăr ne concentrăm pe stagiari pentru că sunt oameni cu talent și motivație pentru a lucra pentru instituțiile europene. Criza financiară a avut un impact important asupra activității noastre, cu siguranță. Um, chiar și după mai mulți ani după uh, această criză, după izbucnirea ei. Mai ales în uh, sudul, din sudul Europei, am primit foarte multe cereri din Grecia, din Spania, din Portugalia, din Italia, așa cum ne-am fi putut aștepta. Pe de altă parte, din Germania, unde standardul de viață este, sunt ridicate, uh, șomajul uh, persoanelor cu diplome este foarte mic, avem mult mai puțin candidați. Bineînțeles, salariul contează. Salariul este foarte atractiv uh, pentru cei care vin din țările în care salariile medii ale persoanelor cu diplome sunt de sute de euro și nu de mii de euro. Ne este mai greu însă să atragem persoane din Danemarca, de exemplu, unde salariile sunt mari mari. Dar nu doar acesta este cauza, sunt și alți factori, cum ar fi atitudinile față de Europa, calitatea vieții. În anumite țări, calitatea vieții este foarte bună, nu e vorba doar de salarii și este greu să atragem oamenii uh, să se mute din aceste țări. Bruselul, uh, după atacurile teroriste, devin uh, uh, o locație problematică. Oamenii se gândesc de mai multe ori dacă doresc să se mute la Bruxelles, dacă au dreptate sau nu, e discutabil, dar așa se întâmplă. Încercăm să ne concentrăm pe diversitate. Am analizat fluxurile celor care se prezintă la concursurile AD5 au profiluri foarte diferite, din discipline economice foarte diferite, de la foarte multe universități. Deci, cred că um, avem candidați foarte diferiți, foarte diversi, dar poate nu suficient de diversi. Încercăm să atragem persoane din grupurile minoritare din Uniunea Europeană, bineînțeles o barieră uh, este faptul că trebuie să aibă pașaport european, care, ceea ce este un element foarte important, dar dacă au cetățenie, încercăm să integrăm și aceste um, uh, grupuri minoritare și încercăm să atragem și candidați cu dizabilități. Dar, bineînțeles, instituțiile trebuie să facă eforturi pentru a integra. nu există o criză, a, um, nu, nu constatăm că exista o criză a încrederii în Europa. Rândul tinerilor, din potrivă, există multă motivație. Tocmai din cauza dificultăților cu care se confruntă tinerii, um, văd um, a lucra pentru Uniunea Europeană ca fiind um, o oportunitate de a lucra pentru societate, pentru îmbunătățirea societății. Dar această motivație nu se măsoară neapărat uh, prin vechile teste um, care erau greu de trecut pentru cei care nu trăiau la Bruxelles uh, sau nu studiau um, cărțile cu cele 250 de întrebări pe an. Testăm cunoștințele în context. Deci trebuie să se înțeleagă diferitele motivații și încercăm să testăm motivația oamenilor și cred că reușim să atragem candidați motivați. S-a făcut un studiu la comisie în ultimii ani care arată că motivația nu scade din 2010 sau nu a scăzut din 2010 încoace. Oamenii sunt la fel de motivați să lucreze pentru Uniunea Europene ca și până acum. În legătură cu listele de rezervă, credem că am îmbunătățit sistemul. Mai întâi uh, um, listele corespund posturilor uh, vacante, astfel uh, șansele de a obține un loc de muncă cresc. În trecut trebuia să cunoști pe cineva în instituții ca să-ți spună unde sunt uh, locurile sau posturile disponibile. Nu era echitabil și am încercat să schimbăm această situație. Bineînțeles, lucrurile pot fi îmbunătățite. Instituțiile cred că trebuie să închide unele dintre vechile liste, dar sistemul funcționează destul de bine. Am vorbit deja despre stagiari, care uh, sunt uh, o rezervă de talent foarte importantă pentru noi. Eu cred că ar fi bine să se promoveze doar stagiile plătite, așa cum sunt deja majoritatea stadiilor din instituții și colaborăm uh, din aproape cu cei care se ocupă de stadii. În alte organizații din lume vedem că există o legătură mai explicită între um, stagiari și folosirea acestora ca rezervă de talent, deci ca ei să înceapă într-o anumită funcție și apoi să aibă alte oportunități de a evolua spre locuri de muncă permanente. În schimb, în instituții, după ce se termină stagiul, um, apoi uh, stagiarii trebuie să aplice pentru uh, alte posturi dar acesta este o particularitate a instituțiilor și nu a EPSO. Dar sunt mulți dintre, mulți dintre stagiari trec, trec concursurile EPSO uh, și uh, continuă să lucreze la fostul lor angajator la care au făcut stagiul. Deci, uh, după ce oamenii fac acest stadiu, stagiu, descoperă practic au o pasiune pentru Europa și hotărăsc să rămână să lucreze pentru instituții. Cred că suntem extrem de transparenți în procesul nostru de selecție în toate stadiile. Publicăm informații, toată lumea își primește notele, toți cei care vin uh, la uh, centrul de testare primesc un pașaport de competențe, nu doar notele, dar concurențe, uh, comentarii în legătură cu calitatea performanței lor. Și astfel rezolvăm problema frustrării candidaților. Într-adevăr, avem probleme în a atrage candidați de calitate din anumite țări, de, din Polonia, de exemplu, nu știm exact de ce, dar uh, discutăm subiectul cu autoritățile poloneze. Am organizat un seminar la, pentru la toamnă în uh, țările, în cele șapte țări din care e mai greu să atragem uh, oameni, Irlanda, Danemarca, Germania, țările de jos, Republica Cehă, Suedia și Polonia. Și vom invita reprezentanții ai guvernului polonez. Încercăm să identificăm aspectele specifice ale fiecărui stat membru pentru a putea atrage mai bine persoanele potrivite în parteneriat cu guvernele naționale care cunosc mai bine situația de pe teren decât noi. Deci dorim să lucrăm în parteneriat ca să atragem suficienți oameni bine pregătiți din toate statele membre în instituții. Mulțumesc, doamnă președinte. vielen Dank. Mulțumesc. Sunt cu adevărat impresionată de succesele dumneavoastră și este clar că această evoluție trebuie să continue și că noi nu vom tolera să existe pași înapoi. EPSO trebuie să arate în continuare că nu am ajuns la finalul implementării uh, raportului Curții de Conturi.